25. Allora. Buongiorno, madame. Buongiorno. Allora, la seduta è aperta. Deschidem această ședință. Bună dimineața. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la o întrebare orală adresată Comisiei